Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. Bună ziua tuturor! Dacă puteți să stați jos, aș vrea să începem reuniunea și în primul rând să vă întreb dacă sunteți de acord cu agenda. Dacă sunteți de acord, o considerăm adoptată. Reuniunea de astăzi va fi transmisă în direct pe internet, ca de obicei. Și avem interpretare în 22 de limbi. Aveți în dosarele dumneavoastră deciziile coordonatorilor din 25 septembrie. Aș dori să spun câteva cuvinte despre rezultatul uh, votului pe amendamentele la buget. Vă amintesc că ITRE a votat pe 3 septembrie pe amendamentele bugetare și noi am cerut uh, creșteri pentru mai multe linii bugetare foarte importante de competența ITRE. Între timp, Comisia pentru Bugete a votat pe 1 octombrie toate amendamentele primite, iar rezultatul din perspectiva ITRE este foarte satisfăcător. Creșteri considerabile peste nivelul propus de către Comisie pentru Cercetare, IMM-uri, Energie, TIC, Spațiu și agențiile de care se ocupă ITRE sunt toate parte din pachetul de compromis. Dacă plenara va urma această linie la sesiunea de la Strasburg de săptămâna viitoare, acest pachet excelent va fi poziția de negociere a Parlamentului în următoarea conciliere bugetară. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor implicați pentru implicare, pentru uh, energia depusă și sper ca și statele membre să fie convinse că un buget ambițios pentru cercetare și inovare este absolut necesar în 2020. În alt context, în conformitate cu regula 241 din regulamentul de procedură, juriștii lingviști ai Parlamentului au pregătit o pro un proiect de corigendum pe uh, regulamentul uh, cu privire la statisticile europene uh, de afaceri și s-a referit la um, ITRE, la Comisia ITRE. Secretariatul a circulat acest text în toate limbile în 18 octombrie 2019, însă, din cauza timpului, nu a existat o verificare din perspectivă de jurist lingvist înainte să fie adoptat uh, textul de către Parlament la sfârșitul legislaturii trecute, iar procedura de adoptare a acestui corigendum în cazul acesta este următoarea. Dacă nu există nicio obiecție din partea Comisiei noastre, în urma acestui anunț făcut de mine, corigendumul va fi înaintat plenarei și va fi anunțat la plenară în 21 octombrie și va fi considerat adoptat dacă un grup politic sau 38 de membri cel puțin nu cer un corigendum care uh, să se ceară, nu să se facă un vot pe acest corigendum. Acesta este anunțul pe care vreau să-l fac la început. Am nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru um, procesele verbale ale reuniunilor din 25 și 26 septembrie până la sfârșitul acestei reuniuni de astăzi. Permiteți-mi acum să îl salut pe domnul Klaus Dieter Borchardt, care este vice-director general la DGNR, la Comisia Europeană, pentru un prim schimb de opinii prevăzut astăzi cu privire la pregătirea uh, actelor delegate care stabilesc lista Uniunii um, de proiecte de interes comun, așa numitele PCI-uri. Vreau să vă amintesc că aceste proiecte de interes comun PCI-uri sunt proiecte transfrontaliere de infrastructură care leagă sistemele energetice ale statelor membre între ele. Ele au ca scop ajutorarea Uniunii Europene în atingerea obiectivelor de politică energetică și a obiectivelor de climă prin implementarea unor coridoare și zone strategice de infrastructură energetică. În conformitate cu regulamentul cu privire la ghidul pentru infrastructura energetică la nivel transeuropean, uh, Comisia stabilește la fiecare doi ani o nouă listă de PCI-uri care este adoptată printr-un act delegat. Ultima listă a fost publicată de către Comisie în 2017, iar acum am invitat Comisia pentru ca să ne prezinte care este starea de fapt în uh, actele delegate care vor urma și care vor stabili cea de-a patra uh, listă uh, a Uniunii de PCI-uri. În ceea ce privește procedura, vreau să vă amintesc că odată ce Comisia adoptă uh, aceste acte delegate, va fi pusă Parlamentului și Consiliului pentru control. Parlamentul va avea două luni pentru ca să se opună și cu posibilitatea de a cere o extensie de două luni în caz că are nevoie de mai mult timp iar apoi actul delegat va intra în vigoare numai după ce s-a finalizat această perioadă de control și verificare din partea Parlamentului și Consiliului. Este vorba de un proiect de mare interes pentru comisia noastră și vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului director Borchardt, director general, pentru că ne-a trimis în primul rând toate aceste informații. Mulțumim foarte mult uh, și direcției dumneavoastră generale, pentru că ne-a trimis lista cu proiectele înainte. Suntem foarte interesați de introducerea tehnică pe care o veți face dumneavoastră cu privire la lista pe care ne-ați trimis-o deja și poate că faceți și câteva comentarii în ceea ce privește calendarul care va urma după adoptarea listei. Nu vreau să mai întârzi și vreau să vă dau cuvântul, domnule Borciart, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la acest schimb de opinii cu comisia dumneavoastră cu privire la cea de-a patra listă uh, a proiectelor de interes comun, care este momentan la faza de proiect. După cum am auzit ieri seară, ați primit uh, și lista cu proiectele. Nu trebuie să discutăm acum în detaliu lista, dar cred că vom avea ocazia să mai analizăm în detaliu toate aceste proiecte și cu alte ocazii, deci. Ceea ce aș dori eu să fac în introducere este să vă dau o idee despre importanța și rezultatele procesului care a dus la uh, întocmirea acestei ce, celei de-a patra liste și aș vrea să lăsăm destul timp pentru un schimb de opinii real, pentru că eu cred că acesta este ceea ce vă interesează pe dumneavoastră cel mai mult, să primiți răspunsuri la întrebările pe care le aveți. Aș vrea să începem cu câteva slide-uri. Aș dori să subliniez aici, de exemplu, importanța listei PCI pentru sistemul energetic. Este legată de infrastructură și infrastructura este scheletul sistemelor energetice în Europa. Dar și rețelele de energie sunt în inima politicii energetice. Acesta este unul din domeniile de discuție, pentru că aceste structuri trebuie să se schimbe odată cu schimbarea politicilor. E cu siguranță o întrebare la care trebuie să răspundem aceasta. Însă, pe baza schemei pe care o vedeți aici, vreau să vorbim despre faptul că infrastructura, care este scheletul uh, acestui sistem, după cum am zis, trebuie să îndeplinească cele trei obiective generale ale politicilor noastre energetice, adică durabilitate, sustenabilitate. Infrastructura trebuie să fie în slujba dezvoltării și să îmbunătățească și cota regenerabilelor în, regenerabilelor în sistemul nostru energetic. În același timp, trebuie însă să răspundă și la nevoia de securitate energetică. Trebuie să ne asigurăm că avem infrastructura corectă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru ca ele să poată dispune de posibilitățile pe care le oferă acest uh, sistem să-și ia energia de care au nevoie pentru sistemele lor de electricitate, de răcire și de încălzire și așa mai departe. Deci o securitate din punct de vedere a aprovizionării cu energiei. Și uh, al treilea vector este competitivitatea și aici aș vrea să adaug și uh, vulnerabilitatea. Cu siguranță că ne putem imagina o structură perfectă a infrastructurii cu costuri foarte ridicate, dar întotdeauna cineva trebuie să plătească o astfel de infrastructură și noi știm cu toții cine este până la urmă cel plătitor, este exact utilizatorul rețelelor, adică până la urmă consumatorul. Și aici trebuie să ne asigurăm că în momentul în care dezvoltăm această infrastructură, să ne uităm întotdeauna la versiunea cea mai eficientă din punct de vedere a costurilor. De ce există un interes atât de mare a proiectelor să intre pe lista PCI? Sunt trei motive pentru care se dorește. În primul rând, regulamentul TNI prevede că PCI-ul trebuie să fie supus la o procedură de de acordare a permiselor, de acordare a certificatelor mult mai rapidă și toate licențele trebuie să treacă printr-un singur ghișeu, printr-un ghișeu unic și trebuie să fie toate emise în trei ani și jumătate. În al doilea rând, alt avantaj, PCI-urile sunt supuse unui cadru de reglementare special care facilitează implementarea lor. De exemplu, avem o precondiție ca, de exemplu, țările membre, țările gazdă, cel puțin două state membre, trebuie să se pună de acord pe un proiect de tipul acesta de infrastructură, ceea ce practic înlătură din start orice risc de implicații politice care ar putea să stea în calea dezvoltării proiectului. E ca și cum s-ar rezolva din start, din decizie, aceste toate problemele acestea potențiale. Iar apoi, pentru cei care dezvoltă proiectul, cel mai important este că ei vor primi asistență financiară din partea UE. Iar aici există o legătură corectă, ă, directă între mecanismul conectarea Europei și PCI. Putem accepta un proiect la finanțare în cadrul ă, proiectului Mecanismul de Conectare a Europei numai dacă a fost pus inițial pe lista PCI-urilor proiectelor de interes comun. Și ca să vă dau o idee a ceea ce am făcut în ultimii ani, în cadrul regulamentului uh, cu privire la mecanismul de conectare a Europei CEF, am finanțat studii 67 de acțiuni în domeniul energetice cu valoare de 1,2 miliarde, 65 de acțiuni în domeniul gazului cu 1,5 miliarde, sumă aferentă, și 4 acțiuni în cadrul rețelelor inteligente cu 134,5 milioane cifră, iar mai avem și uh, mai multe acțiuni în ceea ce privește proiectele pe dioxid de carbon, 9,7 milioane. Aceasta este o evaluare inițială, pentru că, după cum știți, mai avem un an în față. Anul viitor este ultimul din cadrul CEF 1 și după aceea trebuie să așteptăm următorul CFM, următorul cadru financiar multianual. Următorul slide explică puțin procesul prin care sunt alese proiectele de pe listă. E foarte important să vedem că procedura merge de jos în sus. E o abordare care face ca baza pentru dezvoltarea ulterioară a APCI-lor să fie stabilită la nivel regional. Deci un grup regional este cel care trebuie să colecteze datele, care trebuie să verifice criteriile, să dezvolte și metodologia proiect și toate acestea în cadrul, desigur, regulamentului TNE. Ca să vă dau o idee despre ce spune acest regulament TNE cu privire la criteriile de selecție în primă instanță a proiectelor, vorbește de integrarea pieței, vorbește de bunătățirea concurenței, de securitatea aprovizionării, dar și de durabilitate. Iată deci criteriile care trebuie să fie considerate atunci când se face o primă evaluare a um, proiectelor în așa numita platformă de cooperare. Apoi, grupurile regionale pregătesc uh, o listă proiect cu multe discuții aferente, care apoi merge la forurile decizionale. Also... În grupurile regionale se realizează și o primă dezbatere a proiectelor așa numite critice puteți înțelege foarte bine că, deși se dă dovadă de mult bun simț uh, în ceea ce privește întocmirea acestei liste, întotdeauna sunt proiecte care uh, sunt foarte colorate, ca să spun așa, și care sunt promovate nu neapărat din motivele pe care uh, le, am, le avem incluse în regulamentul TNE, ci din alte motive. E vorba de proiecte critice care trebuie dezbătute și grupul regional hotărăște până la urmă ce trebuie să se prezinte autorității de luare de decizii. Autoritate care este uh, alcătuită din director general din ministerele competente în statele membre, iar în cadrul acestei proceduri, ceea ce este dificil este că acest grup regional trebuie să ajungă la un acord prin consens. E o chestiune la care ar trebui să ne gândim cu atenție, pentru că, așa cum spuneam, sunt unele proiecte care uh, sunt prezentate cu motivație politică din partea unui stat membru, de exemplu. Nu s-a întâmplat încă acest lucru, dar s-ar putea da o astfel de situație ca un proiect critic, uh, polemic, să ducă la blocajul sistemului și e foarte greu să ieșim dintr-un astfel de blocaj, se poate, dar este dificil și cred că ar trebui să găsim modalități mai moderne, mai directe de rezolvare a acestei situații. După cum spuneam, în urma cu două săptămâni, de exemplu, am avut o întâlnire a organului de luare de decizii și am reușit să ajungem la un consens pentru toate proiectele. Deci e mai mult o problemă de natură teoretică decât altceva. Pe de altă parte, ce am făcut de-a lungul timpului, și aceasta este uh, graficul de aici este pentru cei care doresc mai multe detalii, însă practic ceea ce vreau să spun este că procedura aceasta de la platformele de cooperare până la grupurile regionale și la organele de luare de decizie, avem o procedură foarte deschisă și transparentă. Există o serie de întâlniri pe care le organizăm cu toți actorii implicați, uh, întâlniri uh, pe net, consultări de tot felul și de la ultima discuție pe care am avut-o pe marginea celei de-a treia liste până acum am avut și o participare foarte intensă din partea europarlamentarilor. Bineînțeles, un lucru pe care îl salutăm. Trec acum la principalele elemente din această a patra listă a PCI-urilor. Vedeți uh, cum s-a trecut de la a treia la a patra listă. Primul lucru pe care l-aș menționa ar fi acela că avem o, uh, o reducere uh, a numărului de proiecte. De la 173 de proiecte am ajuns la 151 de proiecte și aceasta se datorează faptului că pentru prima dată am insistat din partea Comisiei asupra faptului că toate proiectele la care nu s-a înregistrat niciun progres sau s-au făcut foarte puține progrese în ultimii 2-3 ani, ar trebui să fie scoase de pe listă. Acesta ar fi un semnal clar că sunt probleme cu dezvoltarea acelor proiecte și faptul că proiectul este scos de pe listă nu înseamnă că acesta nu se poate întoarce atunci când este cu adevărat pregătit. Însă, ceea ce n-ar trebui să facem este să menținem astfel de proiecte pe listă, să uh, umflăm practic numărul de proiecte, știind dinainte că nu toate ele, uh, nu toate aceste proiecte vor începe în următoarea perioadă de 2 ani. Dacă ne uităm acum ce s-a întâmplat cu această reducere a numărului de proiecte și cum a fost ea integrată în uh, proiectele de infrastructură energetică, avem o mică reducere pentru electricitate, 4%, un număr mare de proiecte pe gaze, 40%, care au fost scoase de pe listă, o creștere pentru rețelele inteligente, din păcate de la un număr foarte, plecau de la un număr foarte redus, deci chiar dacă este o creștere de 50%, dacă numărul inițial erau două proiecte și ajungem la patru, nu e mare lucru și de asemenea o creștere de 25% pentru dioxidul de carbon. Trecem la următorul slide, unde puteți observa relația între electricitate, gaze, rețele inteligente și restul. Și ceea ce spuneam încă de la început, chiar atunci când încercam să susținem proiectele de gaz aici la Parlamentul European, spuneam că tocmai din cauza faptului că aceste proiecte sunt uh, mature, vom avea mai multe astfel de proiecte în sistem și spre sfârșit acestea uh, vor fi uh, depășite de numărul de proiecte pe tema electricității. Iată ce se vede în această listă. În a patra listă s-a ajuns deja la o, o proporție de 3 la 1 față de 2 la 1 inițial în a treia listă și aceasta este o tendință care se confirmă și pentru viitor. Iată ce vroiam să vă spun ca și cuvânt introductiv și cred că ar trebui să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție acum pentru a avea un adevărat schimb de păreri. Aștept uh, cu nerăbdare, bineînțeles, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Borchert, pentru această prezentare. Vom începe întâi cu intervenția coordonatorilor, după care ceilalți colegi uh, vor interveni. Doamna Carvalho. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Ar fi bine dacă ne-ați trimite aceste slide-uri. Nu știu dacă ele sunt listate, pentru că nu vedem foarte bine uh, cifrele care sunt prezentate și comparația cu a treia listă. Prima întrebare se leagă de rolul Parlamentului European. Știu că, din păcate, rolul Parlamentului în această procedură este oarecum redus. Însă noi ne-am fi dorit să ne implicăm mai mult și să avem mai multe informații legate de întreaga procedură. A doua chestiune se leagă de felul în care sunt distribuite aceste proiecte. În slide-ul anterior ne arătați că rețelele inteligente au crescut cu 50%, iar uh, rețelele pentru dioxid de carbon cu 25%. Eu sunt profesor universitar și când văd astfel de cifre, imediat îmi spun că e ceva la mijloc și că vor să-mi dea o impresie greșită uh, pentru că ceea ce este important este exact următorul grafic pe care ni l-ați arătat și anume acolo se vede că rețelele uh, inteligente și proiectele pentru dioxid de carbon reprezintă o parte neglijabilă și proiectele cele mai importante, cele mai multe sunt pe gaze și electricitate, iar schimbarea care s-a făcut nu este suficientă, pentru că dacă treci de la 0 la 1, într-adevăr, creșterea este semnificativă procentual, dar în realitate nu înseamnă mare lucru. Acesta este principalul comentariu pe care vroiam să-l fac și la momentul în care trebuie să ajungem la o decarbonizare a societății, vreau să vă întreb ce ați prevăzut pe viitor cum veți planifica această listă de proiecte astfel încât ele să fie în slujba societății pentru a aduce energie curată și pentru a lupta împotriva schimbării climatice, pentru că mai sunt multe de făcut și vreau să vă întreb și care ar fi din punctul dumneavoastră de vedere rolul Parlamentului pe viitor. Chiar dacă nu există un rol formal bine stabilit, am putea avea un dialog mult mai strâns pentru că aceste proiecte sunt de-a dreptul cruciale pentru ambițiile Parlamentului în domeniul energiei și al schimbării climatice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul González Casares. Mulțumesc, domnule director general adjunct. Aș vrea să citez din scrisoarea pe care a primit-o grupul meu pe 13 februarie, prin care actualul comisar, domnul Arias Caniete, ne spune că ar fi dispus să se implice mai mult Parlamentul în conformitate cu acordurile interinstituționale în alegerea proiectelor PCI pe lista finală a Comisiei, mai ales pentru identificarea nevoilor și a punctelor de ambuteiaj în domeniul infrastructurii între diverse regiuni europene și pentru lista proiectelor candidat propuse de promotori. În acest context, mi-aș dori o participare în mod regulat a membrilor Comisiei ITRE la întâlnirile la nivel regional esențiale, mai ales la întâlnirile grupului ministerial de nivel înalt, deci grupul dumneavoastră. Și semnat, domnul comisar. Iată deci, angajamente pe care și le-a luat comisarul și dacă vedem această a patra listă pe care ne-ați prezentat-o și cum a procedat Comisia, e clar că acest angajament nu a fost respectat. Lipsă de transparență și lipsă de cooperare cu Parlamentul, pentru că astfel de angajamente nu se referă la întâlnirile cu asistenții. Să vedem însă ce se întâmplă cu a patra listă. Lista anterioară conținea un număr mare de proiecte pe infrastructură cu combustibili fosili. Acum veniți cu o listă nouă, a patra, care e adevărat că reduce numărul de acțiuni care au legătură cu combustibilii fosili, se finanțează gazele, electricitatea, se schimbă procentual relațiile, am văzut, însă din punctul de vedere al finanțării, care este legătura între proiectele de electricitate și gaze de pe această listă și al doilea punct o ultima întrebare. Dumneavoastră ați arătat că este o adevărată reușită uh, proiectul de interconectare uh, în Golful Viscaia, în peninsula iberică. Capacitatea este de 2,8%. Uh, se va ajunge la o dublare acestui procentaj, însă vreau să vă întreb cum veți ajunge la obiectivul de 10% pentru 2020 și 15% pentru 2030, care sunt obiectivele pe care ni le-am asumat acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peterson, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc, domnule Borchardt, pentru introducerea dumneavoastră. Am primit documentele foarte târziu ieri seară și e greu într-o astfel de situație să facem uh, comentarii pertinente, însă vom reveni probabil cu alte comentarii în fața dumneavoastră. Pot să vă asigur oricum că o vom face și ne vom întoarce la acest document. Ați început cu rețelele uh, transenergetice care sunt miezul politicii energiei în UE. Este adevărat, într-adevăr, și o primă întrebare pentru dumneavoastră ar fi ce se întâmplă cu revizuirea criteriilor pentru că am discutat acest lucru, am ajuns la un acord în regulamentul CEF în primăvară și prin revizuirea acestui ghid, am avea o relație diferită între combustibil fosil și energie regenerabilă. Deci avem nevoie de o revizuire a acestor criterii pentru a ajunge la reechilibrarea sistemului. Deci prima întrebare, ce se întâmplă cu acest proces de revizuire și cum ar putea afecta acesta ipotetic vorbind, lista despre care vorbim acum și vreau să insist și să-mi răspundeți la această întrebare. În al doilea rând, așteptăm cu toții să vedem ce va veni uh, cu noua comisie în, următoare, în primele 100 de zile. Așteptăm să vedem ce se va alege de ambițiile doamnei von der Leyen în ceea ce privește clima și energia. Ne puteți spune mai multe sau mai degrabă Aș vrea să vă întreb, Comisia a făcut studii de impact din punctul de vedere al climei pentru aceste proiecte din portofoliu și cum vă puteți asigura că acest portofoliu de proiecte gigant vor îndeplini ambițiile de climă pe care le avem în comun? Cum ne putem asigura că aceasta se va întâmpla cu adevărat? Pentru că, ipotetic vorbind, dacă avem o parte mare a portofoliului pe petrol și gaze, indiferent de relațiile dintre aceste proiecte, până la urmă, peste 10-15 ani, uh, vom avea o situație în care acordul pe care îl avem astăzi, practic, va fi contraproductiv pentru ambițiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Blos, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, uh, domnule Borșart. Nu știu dacă ne puteți pune din nou ultimul slide pe care l-ați prezentat. În primul rând, Agenția pentru Energie Internațională ne spunea că nu avem marjă de manevră în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și vedem acum că avem multe uh, proiecte de gaze și electricitate. Cum puteți justifica acest lucru? Pe de altă parte, ne-ați explicat că s-a redus deja numărul de proiecte pe gaze și la combustibilii fosili ne spuneți că uh, proporția este de 3 la 1, însă din câte am înțeles, 1,5 miliarde de euro merg pentru gaze și 1,5 la electricitate. Deci mai degrabă uh, proporția este de 1 la 1, nu 3 la 1. Deci oarecum uh, ceea ce ne prezentați aici induce în, în eroare. Și avem și regulamentul care cere ca majoritatea banilor să fie cheltuiți pentru PCI-urile din uh, electricitate. Deci cum se poate uh, realiza acest obiectiv din regulamentul TNE? Colegul meu uh, făcea acest comentariu cele patru criterii, uh, printre care unul dintre ele era cel de durabilitate, însă nu știm ce înseamnă de fapt asta din punct de vedere practic în procesul acesta. Și dacă ținem cont de criteriile din regulamentul ten nu știu dacă puteți ține cont de aceste criterii pentru următoarea procedură și următoarea listă, să avem uh, o evaluare de durabilitate sau o evaluare din punctul de vedere a climei pentru următoarele proiecte și să se țină cont și de alte criterii, cum ar fi, de exemplu, de localizarea carbonului sau altul pentru a face niște studii de evaluare. Și dacă această listă a PCI-urilor ține cont de obiectivele noastre de climă, Oamenii de știință vorbesc de o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de cel puțin 65% până în 2030. Sperăm ca noua comisie să pună un obiectiv de cel puțin 55%. Și la obiecte mai specifice am văzut că vorbiți despre proiecte, a zis dumneavoastră, oarecum uh, colorate, deci cu nuanță politică pe listă. Știu despre un proiect din Croația, de la CRIC, în care nu s-a făcut o consultare publică suficient de bună și vreau să vă întreb dacă ne putem asigura că cel puțin în noul regulament astfel de proiecte să nu termine până la urmă, să nu ajungă până la urmă pe lista PCI. Mulțumesc! am să vă rog să vă limitați la timpul pe care îl aveți la dispoziție ca să aibă timp și alți colegi să intervină. Domnule Borgia. Uh, Mulțumesc foarte mult. Îl salut pe domnul profesor Borcia, și vreau să-l întreb. În ceea ce privește integrarea infrastructurii în coridorul uh, de sud, în ceea ce privește Ciprul, cum considerați că resursele din Cipru pot să reprezinte un mijloc de diversificare pe termen mediu și lung și în ce privește finanțarea, credeți că bugetul CEF pentru rețelele TEN uh, ar putea să fie suficient pentru finanțarea acestei surse de diversificare? Mulțumesc! Ok, Very well, Mr. Borchia. Very right to the point. very... Mulțumim, domnule Borchia. Întrebare scurtă și la obiect. Mulțumim. Domnul Krasnodevski. Bună ziua, mulțumesc. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea dumneavoastră și mulțumesc uh, pentru faptul că ne reamintiți uh, care a fost uh, ideea la baza tuturor acestor proiecte. Ideea și unul dintre obiective reprezintă securitatea furnizării cu energie. Cred că e foarte important să nu uităm că noi la Comisia ITRE ne ocupăm mai ales de industrie, de politica industrială și, bineînțeles, că cu toții ne dăm seama că construirea de infrastructură, ă, construcțiile în general, necesită timp. În ultimul mandat al Parlamentului, am discutat de gaz, furnizarea cu gaz, ă, securitatea aprovizionării cu gaz și aș dori să reamintesc colegilor că electricitatea și gazul nu se excludă reciproc. În multe situații și în multe țări se înlocuiește energia pe bază de cărbune cu infrastructură pe bază de gaze. Deci, se pot atinge obiectivele de protecție a mediului înconjurător astfel. Și iată și întrebarea mea. vom uh, vedea concretizate aceste proiecte pentru care am cheltuit uh, sume foarte importante în ultimii ani și în, uh, având în vedere noile obiective, pentru că am adoptat recent un pachet de măsuri și <laughs> imediat trecem la cu totul altceva vorbeați despre securitate și energia, ă, de securitatea aprovizionării cu energie și poate că acest obiectiv va fi periclitat pe viitor. Deci am o întrebare legată de uh, ă, punere în aplicare a deciziilor anterioare, finalizarea proiectelor uh, convenite în mandatul anterior al Parlamentului. Mulțumesc. Doamna Ernst, din partea verzilor. Mulțumesc. O astfel de listă Uh, este minunată, dar am primit-o abia aseară. Acum trebuie să luăm poziție, să o validăm uh, și să o introducem prin actele delegate. Mie mi se pare cel puțin ciudat, iar Parlamentul uh, este cumva Mm, luat ca cantitate neglijabile. Dacă ne uităm la listă, care lista este foarte mare, vorbește despre nevoi uh, în acest domeniu al schimbărilor climatice. Mm, nu știu cum să interpretez care sunt uh, criteriile, care au fost criteriile uh, pe care le-ați folosit pentru această metodologie. Această listă este, mie mi se pare că merge în direcția greșită. Cred că alte proiecte ar trebui să fie susținute. Noi suntem pentru uh, uh, conectorii uh, INTA, da, avem nevoie de ei, dar suntem împotriva uh, susținerii proiectelor pe bază de gaze și dacă ne uităm uh, la ce ajungem, acestele coridoare de gaze, gas coridor, care ar urma să apară, să fie construite, în care se uh, investește, există uh, 25 de ONG-uri care s-au uh, exprimat împotriva acestui proiect, activiști de mediu uh, care uh, nu au putut nici măcar să intre în comisie pentru că ele sunt împotriva acestor proiecte. Deci se pare că noi însă susținem aceste proiecte. Susținerea infrastructurii de gaze din 2014 a beneficiat de 1,6 miliarde de euro investiții. Și vrem să scădem puțin uh, sumele, dar totuși considerăm că e important să susținem aceste proiecte. Mie mi se pare ciudat, cred că avem nevoie de investiții în sursele regenerabile. E lamentabil ce facem cu sursele regenerabile. Deci eh, votăm această listă prin care investim în tot ce se poate, însă nu în ceea ce este necesar, respectiv în sursele regenerabile de energie. Deci nu avem cum să susținem uh, o astfel de listă și în orice caz mă deranjează felul în care Comisia procedează mai ales uh, în relația cu Parlamentul. Mulțumesc! Acum, chiar trebuie să vă rog să vă respectați uh, timpul și să nu depășiți uh, mai mult de un minut, domnul Berensen. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea efectuată. Infrastructura energetică pentru viitor trebuie să garanteze securitatea aprovizionării, siguranța aprovizionării, dar și să ne permită să ne atingem obiectivele în domeniul uh, surselor uh, regenerabile. Mă gândesc uh, la uh, uh, infrastructura solară. E nevoie de uh, o rețea și dacă mă uit la țările de jos, în Grănangă și în Overesen, uh, avem uh, probleme în legătură cu construirea capacității maxime, dar uh, e un argument valabil și pentru alte țări. Există proiecte de energie regenerabilă care uh, încă nu sunt funcționale. Deci aș dori să rog Comisia Europeană ca prin aceste proiecte de infrastructură comună să acordă atenție acestor proiecte, pentru că dacă nu, nu, ne vom, nu vom putea să atingem obiectivele noastre în domeniul tranziției energetice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gaier! Mulțumesc! S-a spus deja că lista ne-a fost trimisă mult prea târziu și au fost emise critici. E foarte greu, uh, așa, uh, într-un timp foarte scurt, să-ți faci o imagine de ansamblu corectă, însă avem câteva întrebări, uh, unele chiar la obiect. Cu toții ne dorim ca aceste PCI-uri să ducă la o energie curată, fără carbon. Domnul Boiher, spuneați că uh, există și proiecte care să susțină captarea carbonului. Poate este o pistă. Și am citit uh, documentul de lucru și am constatat că proiectele pentru hidrogen, de exemplu, sau pentru anumite goze, gaze, uh, ar putea să înlocuiască gazele naturale. Am citit uh, în document should be, uh, nu este obligație, deci este doar un apel sau o invitație. Aș dori să știu dacă este valabil acest lucru pentru toate proiectele legate de gaze naturale Apoi, în legătură cu oleoductul, colegii au pus deja întrebări în acest sens. Mă întreb dacă e necesar și m-aș bucura dacă uh, ne-a spune ceva în legătură cu obligațiile legate de aceste proiecte. La teza 11 spuneți că uh, ele nu uh, trebuie să fie susținute din CEF, din mecanismul de conectare europei. Toate bune și frumoase, dar dacă spuneți că acest lucru, atunci poate că există și alte surse de finanțare pentru aceste proiecte. M-ar interesa. Mulțumesc. Domnul Pecarinen. Mulțumesc, doamnă președinte. M-aș referi și eu la gaz. Știm că intensitatea dioxid... Ă, ă, e vorba de automobile, îmi pare rău. Intensitatea în ce privește emisiile de dioxid de carbon la mașini este cu 60% mai mare decât ă, în ce privește exploatarea cărbunelui. În orice caz, spuneați M-ar interesa să ne explicați dacă pe viitor putem folosi aceste gaze și pentru producția de biogaz. Acesta este motivul pentru care puneți accentul atât de mult pe această chestiune, pentru că dacă ținem cont de nevoile pe care le avem la uh, nivelul Uniunii Europene, trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon și dacă folosim tot mai mult gaz, cred că este o adevărată provocare pentru a ne atinge obiectivele. Dacă folosim hidro uh, hidrocarburile în continuare. Mulțumesc! următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș dori să laud Comisia pentru ce a făcut domnul Cubulus. Sunt de acord uh, pe deplin că chestiunile energetice sunt direct legate cu protecția de, de protecția climei, dar până la urmă mai apar și alte probleme, probleme geopolitice și de securitate aprovizionării. Și dacă vorbim de gazoducte care să facă legătura între diverse țări, ne amintim uh, poate de chestiunea ucrainiană. E un aspect. Și apoi, în ceea ce privește electricitatea din surse regenerabile, trebuie să nu uităm că pentru a avea astfel energie trebuie să avem și o generare uh, scăzută uh, de energie. Deci, deocamdată nu avem prea multe opțiuni. Avem uh, energia pe bază de gaze sau energia nucleară. Eu sunt din Lituania, am uh, citit lista, sunt de acord cu uh, prioritatea, deci uh, sincronizarea celor trei state baltice cu rețeaua europeană. Pentru noi este o chestiune foarte importantă, chestiune geopolitică, securitatea aprovizionării și așa mai departe. Spuneți cum doriți. Am o întrebare simplă. Am fost și prim-ministru al acestei țări și cunosc bine situația. Mi-ar plăcea ca Comisia să se implice mai mult în partea de implementare Pentru că implementarea, atunci când în implementarea unui proiect intervin 3-4 țări într-o regiune, câteodată este greu să te pui, ne punem de acord despre cum putem să procedăm. Deci, întrebarea mea este simplă. Care ar putea să fie rolul uh, Comisiei Europene în uh, implementarea proiectelor? Mulțumesc, domnul Ninisto. Nu cerusem cuvântul, dar uh, în calitate de politician nu pot uh, refuza această ofertă. Domnule Buhart, ne-ați spus că prin aceste uh, proiecte doriți uh, să scăziți uh, investițiile în gaze, dar m-ar interesa sumele. Pentru că, până la urmă, amploarea unui proiect depinde de investiții. În ce privește gazele, e foarte important să nu prevedem noi investiții care să ne lege de infrastructura pentru hidrocarburi Deci proiectele respective trebuie să fie lansate cât mai repede. Deci dacă e vorba de proiecte ecologice. Deci, uh, uh, gazoductul respectiv poate fi finanțat doar dacă putem uh, să, cât mai repede să trecem la gazul ecologic. Are Comisia o idee în legătură cu implementarea unor astfel de proiecte? Așa mai, aș mai avea o întrebare. Comisia este prea strictă sau avem prea puține proiecte din partea statelor membre? Aceasta este explicația pentru numărul mai redus de, pro, de, de proiecte. Mulțumesc, doamna Cutahar. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru prezența în această dimineață, pentru explicațiile furnizate. Cu toții suntem de acord. Se pare că trebuie să ne îndreptăm spre o energie curată. E un aspect foarte important. E unul dintre obiectivele mecanismului pentru conectarea Europei. Asta nu înseamnă că trebuie ca uh, zonele care deja au uh, provocări geografice să fie lăsate în urmă pentru că aceste zone nu vor rămâne izolate și nu vom putea să finalizăm piața energiei și consumatorii Europei nu, nu vor avea uh, oportunități egale, alte obiective importante pentru aceste proiecte. Vă pot uh, da un exemplu din uh, uh, țara mea, Malta, care încă nu este conectată la rețeaua europeană de energie. Noi suntem insule și pentru noi geografia rămâne ceea ce este. Aceste proiecte sunt foarte importante pentru ca statele membre să-și uh, diversifice aprovizionarea din surse de energie, dar uh, e foarte important ca infrastructura să fie prezentă în fiecare stat membru, așa cum ați spus și dumneavoastră, și asta pentru a ne asigura că nimeni nu uh, rămâne în urmă. Și, în fine, sprijin proiectele de interes comun și Aș dori să mai subliniez și faptul că mecanismul pentru conectarea Europei poate fi o contribuție utilă și, sper că, și cred că Parlamentul ar trebui să uh, sprijine acest mecanism și prin viitorul CFM. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Cloc, acum. Mulțumesc. În uh, scrisoarea sa, doamna Ursula von der Leyen a scris uh, comisarului uh, desemnat pentru energie că gazul va fi etapa intermediară înspre sursele regenerabile cu energie și asta a spus și comisarul desemnat în timpul audierii. Eu vin din Silesia, o regiune din Polonia, și sunt pe deplin de acord cu această nouă abordare. Aceste obiective noi în domeniul energiei reprezintă o presiune imensă pentru țări precum Polonia, dar și pentru alte uh, țări din regiunea noastră. E foarte limpede pentru noi că gazul este soluția, este etapa intermediară necesară nu putem să continuăm atât de repede pe cât doriți dumneavoastră. Noi nu putem să transformăm uh, sistemul nostru energetic uh, în ritmul uh, pe care îl propuneți sau îl impuneți dumneavoastră. Eu am impresia că sunt colegi care țin cont de poziția care se află într-o situație dezavantajată din punct de vedere social. Alții consideră că uh, protecția climei trebuie să vină pe locul întâi, după care să vină oamenii, uh, cetățenii. Dar mie mi se pare o abordare greșită, e absurdă. Verzii și partidele ecologiste par să uh, aibă mai multă grijă de uh, Uh, protecția mediului decât de cetățeni. Dar până la urmă, cine suferă, uh, cine uh, trage ponoas, ponoasele, e vorba despre cetățeni, mai ales de cetățenii cu uh, venituri modeste. Dacă vreți ca noi, cei în Europa Centrală și de Est, să renunțăm treptat la hidrocarburi, atunci trebuie să ne dați opțiuni, pentru că dacă nu, ajungem în brațele Rusiei. Mulțumesc! Thank you. Thank you, uh, Chair domnul Kaf, domnule uh, director general Borchardt, în prezentarea dumneavoastră ați vorbit de cei trei piloni, competitivitate, siguranța aprovizionării și durabilitate. Dacă mă uit la proiectele de pe listă care vizează petrolul și gazele, dacă acesta este pactul ecologic european, avem o problemă. Avem rețelele inteligente, pe de o parte, dar pe de altă parte există foarte multe proiecte pentru uh, ghiz, gaz și petrol. În Irlanda uh, există proiectul 5.3, uh, proiectul Shannon. Care ar fi ideea? Să importăm gaz din SUA obținut prin uh, fracturarea hidraulică. E un uh, gaz care este foarte poluant, cu 44, de 44% mai poluant decât alte gaze obținute convențional. Deci întrebarea mea, domnule Bohart, este cine poate scoate acest uh, proiect de pe listă? E la latitudinea statelor membre, de această dată Irlanda, sau decizia revine Comisiei Europene sau Parlamentului European? Pe mine asta m-ar interesa să știu. <laughs> Și m-ar mai interesa ce să știu dacă s-a făcut o evaluare a amprentei ecologice acestor proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caf. Domnul Karim. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule director general, mulțumesc pentru prezentare și pentru explicațiile dumneavoastră. Ne aflăm într-o situație urgentă, nu mai putem să ne comportăm ca struțul, să băgăm capul în pământ. Din 2014, 1,6 miliarde de euro au fost investite de către Uniunea Europeană unor proiecte pentru uh, hidrocarburi prin mecanismul pentru conectarea Europei. Eu cred că însă ar trebui să investim mai ales pentru a combate schimbările climatice, să punem capăt finanțării unor proiecte care, care sunt în contradicție cu acordul de la Paris. Ieri, Banca Europeană de Investiții nu a reușit să pună capăt acestor uh, investiții în proiectele uh, de gaz. E o decizie regretabilă. Noi, la Parlamentul European, nu putem să ne dăm acordul la aceste proiecte care distrugă clima. Să nu uităm că Comisia vorbește despre neutralitatea, uh, o economie fără carbon în 2050 și de un uh, new, Green New Deal. Deci, aș dori să știu, după ce ați ascultat intervenția colegilor din partea mai multor grupuri politice care sunt îngrijorați în legătură cu schimbările climatice, sunteți gata să schimbați lista, să scoateți proiectele fosile, uh, să nu mai acordăm investiții, subvenții acestor proiecte, sunteți gata să revizuiți regulamentul din 2013 pentru a consolida criteriile de selecție a proiectelor, având în vedere obiectivele de acordului de la Paris, pentru a ne asigura că nu mai avem uh, proiecte bazate pe energii fosile. Mulțumesc. Doamna Paulus, acum. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja, dar vreau să adaug câteva idei noi, pentru că siguranța aprovizionării se află pe această listă și eu înțeleg că aici Comisia vede siguranța de aprovizionare numai din perspectiva securității de aprovizionare pur și simplu, dar nu și de generare. Vă amintiți poate de summitul din 2018 care a fost extrem de tens, de tensionat. Am avut mai multe centrale pe uh, resurse fosile în Germania care n-au funcționat pentru că n-aveau apă de răcire. Vreau să știu dacă abordați și aceste probleme în reflecțiile dumneavoastră despre felul în care siguranța de aprovizionare sau siguranța energetică poate să fie menținută în era schimbărilor climatice. Apoi, cifrele pe care ni le-ați prezentat și pe care le vedem în continuare pe slide-ul dumneavoastră ne arată că sunt mai multe proiecte care au fost fuzionate cel puțin din uh, documentul dumneavoastră vedem 5,1 care a devenit 6,5. Deci, de fapt, cifra reală e în scădere. Aș fi vrut să știu dacă vă dați seama că totuși gazul nu este un uh, combustibil scăzut în carbon, cu conținut scăzut, pentru că dacă ne uităm totuși la felul în care acesta acționează prin uh, scurgerea de, de carbon pe care o avem la gaz, avem practic aceeași intensitate uh, și aceeași nocivitate ca și la cărbune. Mulțumesc, aceasta a fost ultima intervenție, așa că domnul Borșia are cuvântul să răspundă. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Din păcate nu o să pot să trec prin toate întrebările, una după alta. O să încerc să le grupez mai bine pentru ca să pot să răspund la toate temele și după aceea vă voi referi la aspecte specifice. În primul rând, um, s-a adresat critica despre faptul că am trimis prea târziu documentul. Am fi putut să nu trimitem nimic. Noi am finalizat documentele acestea foarte târziu și ne-am întrebat chiar dacă să trimitem în seara dinainte sau dacă nu le trimitem deloc, pentru că știam că astăzi avem un schimb de opinii. Și ne-am gândit că, fiind dat că avem schimbul de opinii, ar fi mai util să le trimitem. Dar, după cum vă spuneam înainte, acesta nu este sfârșitul discuției, este de-abia începutul discuției și putem să continuăm. A doua remarcă pe care vreau să o fac este că am auzit aici foarte multe persoane spunând că sustenabilitatea contează. Deci, practic, ne spuneți că, în același timp, trebuie să avem grijă și de siguranța energetică. Însă, eu nu prea vreau să merg pe această linie. Comisia are responsabilitatea de a continua toate cele trei obiective generale ale politicilor energetice, adică sustenabilitatea, siguranța energetică și uh, accesibilitatea. Deci toate aceste trei uh, laturi trebuie să fie garantate și trebuie să fie subliniate și în lumina, bineînțeles, politicilor climatice. Nu există niciun dubiu că trebuie corelate și cu politicile acestea pe viitor va trebui să răspundem la întrebarea cum facem această trilemă, cum spun unii, cum o facem compatibilă și cum o aliniem cu uh, acordul verde, cu Green Deal-ul. Iată provocarea pentru noua comisie și noi vom încerca să facem față acestei provocări. Dar acum ajungem la subiectul cel mai important din discuție, aș spune eu, la care deja mulți s-au referit. Prea multe proiecte pe gaz unii spun că e bine, alții spun că nu e bine. Eu ce aș vrea să se înțeleagă este că trebuie să plecăm de la o situație existentă, dar să ne gândim și la situația viitoare. Ceea ce discutăm acum cu proiectul de listă este situația care reflectă starea de fapt. De ce? Pentru că majoritatea proiectelor de gaz au fost pe listă încă de la prima lor listă prima listă existentă. Din acest motiv, domnul Krasnodemski, dar și domnul Kubelius au spus pe bună dreptate. Din motive de siguranță energetică se află pe listă. Să nu uităm că acum 3-4 ani am avut o discuție foarte amplă despre criza gazului, despre dependența de inputul de gaz rusesc și în cadrul Uniunii Energetice și a inițiativei acesteia am stabilit diversificarea infrastructurii, diversificarea aprovizionatorilor ca uh, vector importanță ai politicii noastre, iar proiectele de gaz sunt un răspuns direct la această politică de care vorbesc. Iar acum, fiind dat că schimbăm um, concentrarea noastră de la siguranță pe sustenabilitate, trebuie să pierdem aceste proiecte și, după părerea mea, eu zic că nu-i bine să le pierdem. Pentru că, după cum s-a spus înainte, și dumneavoastră chiar ați repetat și ce a zis doamna von der Leyen, președintele ales al Comisiei, e clar pentru noi că în uh, viitorul apropiat vom mai avea nevoie de gazul natural o vreme – și aceasta va permite unor țări care depind încă foarte mult de electricitate pe bază de cărbune să aibă timp să iasă din uh, industria cărbunelui într-un pas accelerat și să încerce să se reconvertească uh, la gaz. Iar aceste țări nu vor putea altfel să facă față ritmului pe care îl impunem de abandonarea carbonului, garantând în același timp și siguranța de aprovizionare. Aceasta e situația de fapt. Este starea în care ne aflăm și nu putem să luăm proiecte care au fost deja finanțate parțial și dezvoltate și să le scoatem de pe listă, spunând că nu, aceasta a fost uh, ieri, acum ne uităm uh, la mâine, nu mai contează. Dumneavoastră, toți cei care ați spus că avem nevoie de o abordare mai orientată spre climă, aveți dreptate într-un fel. Da, există un viitor și e adevărat, așa cum am spus, că cele trei obiective de care vorbim aici trebuie să fie aliniate cu Green Deal-ul și infrastructura la fel trebuie să fie adaptată. Cum facem aceasta în substanță și, după cum a zis și domnul Peterson, cum facem aceasta cu criteriile pe care le avem? E clar pe substanță că proiectele viitoare de gaz trebuie să fie uh, mai versatile, să aibă mai multe obiective. Aceasta trebuie să fie o parte din condițiile impuse, ca noile infrastructuri să fie folosibile pentru transportul uh, gazului verde, hidrogenul, biometanul și așa mai departe. Și fiindcă avem rețele, cum mi-a spus întrebarea despre rețele și gazoducte, trebuie să ne întrebăm dacă ele se potrivesc la hidrogen. Nu, din păcate nu pot fi folosite toate, pentru că există altă consistență și eroziunea prin aceste gazoducte nu este aceeași la hidrogen ca la gaz. Trebuie însă să folosim lista din cadrul CEF și aceasta pentru a putea adapta uh, gazoductele la viitor pentru gazul verde, să fie adaptate în acest sens. Ceea ce are legătură cu accesibilitatea pe care n-am menționat-o aici. Pentru că cu toții știm că cea mai eficientă infrastructură din punct de vedere al costurilor este cea care combină rețelele de electricitate cu gazoductele și e posibil să facem așa o împletire pe viitor, dar va dura ceva timp și nu vom putea face aceasta de azi pe mâine. Cum se poate face această tranziție? În momentul de față evaluăm regulamentul TNE, vom înainta Parlamentului și Consiliului raportul nostru cu propuneri concrete până la sfârșitul anului viitor. După părerea mea, aceasta este o oportunitate excelentă de a discuta ceea ce tocmai am încercat să um, rezum, dar mai în profunzime și pentru ca să discutăm ceea ce dumneavoastră ați cerut pe bună dreptate. Unde este sustenabilitatea și unde este evaluarea de impact cu privire la mediu? Din păcate n-am făcut-o. Într-adevăr, e o lacună pe care am identificat-o în catalogul nostru de criterii și care trebuie să fie remediată. Comisia știe acest lucru. Cineva a întrebat despre proiectele de petrol. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu au ce căuta pe lista PCI, pentru că e vorba de un proiect al trecutului despre care, de care trebuie să ne depărtăm, dar în continuare îl avem în regulamentul TNE, deci trebuie să le eliminăm de acolo. În trecut se lega de toate afacerile cu rafineriile. Acum însă totul trebuie să devină verde, deci nu mai putem decât să ne ocupăm uh, de cât, deci de combustibili sintetici, combustibili uh, verzi, dar nu putem să ne ocupăm de altceva. Ați pus o întrebare despre finanțarea CEF. Nu există finanțare CEF. Nu va putea fi finanțare CEF din fonduri europene pentru proiecte de infrastructură în niciun fel, din câte știu eu. S-a pus întrebarea despre finanțare. Aici eu aș dori să îi răspund domnului Herban. Ați spus-o pe bună dreptate și sunt de acord cu ce ziceți. Dacă avem două proiecte și mai adăugăm unul sau două, avem într-adevăr un procent important. De aceea v-am dat acea rațio pe care am uh, dat-o înainte. Dar, domnule Paulus, a spus că avem proiecte fuzionate Cineva a întrebat dacă aceasta se întâmplă pentru că statele membre au abandonat proiecte. Nu, nu este așa. Comisia a fost foarte dură de data aceasta, pe bună dreptate, și a trebuit să luptăm pentru ca mai multe proiecte să fie eliminate. Doamna Cutaia a menționat un proiect pe care l-am scos într-adevăr de pe listă. E vorba de interconectorul de gaze între Malta și Italia. Aici pot să vă spun că pentru prima dată, poate, am ținut cont de criteriile de sustenabilitate, așa cum sunt ele afirmate la început. De ce l-am scos de pe listă? Pentru că nu am putut să constatăm din perspectiva finanțării, de la finanțare l-am eliminat. De ce? Pentru că în propunerea de finanțare nu era foarte clar care este strategia viitoare a Maltei. Avem o legătură deja energetică cu Italia, avem un terminal de gaz natural lichefiat și acum vrem să adăugăm un, o rețea de gaz natural. Dar în Planul Național de Energie și Climă, procentul de investiții în energie regenerabilă era destul de modest. Deci toate aceste chestiuni împreună ne-au făcut să ne gândim că N-ar trebui să folosim acest proiect la finanțare pentru că nu este clar care va fi intenția cu uh, acest uh, rețea. Pericolul este că dacă introducem o astfel de rețea în apă, atunci acolo va rămâne în următorii 50 de ani și a trebuit să ne gândim la toate implicațiile pe viitor. Avem multe proiecte cu uh, probleme în acest sens și va trebui să discutăm mai profund va fi nevoie de o rețea multitasking, ca să spunem așa, pe, cu mai multe scopuri, pentru ca să poată să fie eligibilă pentru finanțare viitoare. Se află deci pe listă în acest sens. Alte proiecte pe care le-am mai scos de pe listă, pentru că nu se potriveau, erau tot uh, din motive obiective. Am făcut o analiză unul după altul și am încercat, fără studii de impact, chiar să ajungem la concluziile corecte. Apoi s-a întrebat de participarea Parlamentului European. În primul rând aș vrea să spun că participarea Parlamentului în această procedură, care este o procedură a actului delegat, este prevăzută în tratate și deci e dreptul de analiză de control al Parlamentului în momentul în care Comisia trimite uh, actul delegal final, delegat final. Când ați menționat uh, scrisoarea domnului Arias Caniete, noi avem senzația că Parlamentul trebuie să fie implicat în dezvoltarea și stabilirea unei liste într-o fază inițială. Iată de ce noi am deschis grupul uh, acesta pentru, către participare pentru uh, Um, membrii Parlamentului sau pentru reprezentanți, uh, pentru că ca să poată într-adevăr să profite de această ocazie. Unii au folosit-o, alții nu. Poate că putem îmbunătăți procedura, dar în cadrul întregii proceduri, de fiecare dată când am avut seminarii, uh, întâlniri, a existat o deschidere, am lansat invitația către Parlamentul European Dumneavoastră ne-ați acuzat de lipsă de transparență, dar să știți că toate reuniunile noastre au fost transmise live pe internet. Apoi mi-ați mai pus o întrebare concretă despre interconectivitate și uh, ținta uh, de legătură între uh, Spania și Franța. Aveți dreptate, nu este satisfăcătoare situația acolo și de aceea noi, cu foarte multe fonduri din CEF, am cofinanțat cablul sub, uh, sub acvatic din uh, Golful Biscay. E vorba de un proiect foarte important care va fi dublat, însă pentru că nu este satisfăcător, încă nu are eficiența de plină. Unul din motive pentru care nu funcționează este rezistența societății și a oamenilor în general la permiterea mai multor cablări peste Pirenei Trebuie să înțelegem și aceste rezistențe, pentru că pentru viitoarele proiecte de infrastructură e vorba de o um, îngrijorare care se exprimă. Trebuie să ținem cont de îngrijorarea lor încă de la început, pentru ca să le explicăm ce e de făcut și nu după ce s-a pus uh, proiectul în mișcare și se află la faza de acreditări. Mai aveam o întrebare aici, dar am răspuns la ea deja. Cred că am răspuns la majoritatea, dar uh, sper dacă am uitat ceva. A, nu, mai era ceva. Întrebarea domnului. Vă mulțumesc pentru întrebare. O, e o întrebare foarte interesantă pentru comisie cel puțin, Trebuie să înțelegeți că procesul PCI este în primul rând în mâinile statelor membre, pentru că vă ziceam că merge de jos în sus. Contează mai întâi ce vor statele membre, după aceea trece prin grupuri regionale și așa mai departe. Noi, Comisia, când e vorba de rolul nostru, trebuie să urmărim mai multe reguli cheie. Nu putem să păstrăm un proiect pe listă dacă unul din statele membre se opune. Am avut un astfel de caz de data aceasta. Pe de altă parte, dacă nu există opoziție, atunci facem o analiză costuri-beneficii și avem uh, un beneficiu social din proiectul respectiv, în momentul acesta suntem obligați să ținem cont de această componentă, exact ce a zis și domnul Peterson. Și sunt de acord cu dânsul. Avem aici o verigă lipsă în sistemul nostru. Ar trebui să avem pe proiectele viitoare un adevărat control, un adevărat uh, mecanism de evaluare cu privire la compatibilitatea de mediu a proiectelor. Și vreau să vă dau un exemplu concret aici. Ar însemna ca să nu mai avem vreo rețea, vreun gazoduct exclusiv, deci pentru gaz, ci trebuie să fie toate multipurpose. Trebuie să intensificăm și o um, modernizarea rețelelor, o transformare a lor în rețele inteligente prin digitalizare, care ar putea să ne ducă la un efect mai bun. Și un ultim uh, cuvânt, pentru că ați menționat dumneavoastră ter- terminalul de la Kirk uh, de gaz natural uh, lichefiat și participarea actorilor de la fața locului. La Cork, la Kirk, într-adevăr, am avut o discuție cu colegii din directorat care au trimis la municipalități toate întrebările și-au discutat pentru că a existat o problemă internă acolo. Am încercat însă să o compensăm mergând la fața locului, încercând să vedem care e opinia celor implicați la fața locului, spunându-le care ni se pare nouă cea mai bună variantă pentru terminalul cărc uh, de gaz natural lichefiat, GNL. E foarte important să știm că e vorba de un proiect esențial de infrastructură în regiunea respectivă, însă felul în care participarea societății civile fusese organizată și a actorilor care participau în, la proiectul acela nu a fost deloc satisfăcătoare și de aceea a trebuit să abordăm problemele de acolo. Va trebui să analizăm pe viitor mai bine cum am putea găsi un cadru mai reglementat de participarea societății civile. Vă mulțumesc, dar mă opresc, am vorbit deja foarte mult. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați încheiat cu o idee foarte pozitivă, cu un angajament de participare mai bună a societății civile. Vă mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc pentru interes, așa cum a zis și domnul director general Borchardt și mă bucur că ați menționat foarte multe aspecte, să vedem cum o să putem continua împreună. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Borchardt, și vă așteptăm, desigur, pentru alte întâlniri la noi în comisie, pentru alte dezbateri la fel de interesante. So, dear colleagues, if you can... Uh... Dragi colegi, vă rog să faceți liniște și să luați loc. Chiar și doamna Paulus. Can, uh, pentru a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, este vorba de schimbul de opinii cu Comisia în legătură cu viitoarea conferință mondială pentru radiocomunicații. Astăzi se află alături de noi domnul Andreas Gais, care este șef de unitate la Departamentul pentru Politici de Spectru la Comisia Europeană. A fost invitat aici pentru a avea un schimb de opinii în legătură cu această viitoare conferință care va avea loc la Sharm el Sheikh în Egipt pe 28 octombrie până pe 22 noiembrie. Sunt convinsă că doriți să aflați care ar fi consecințele pe care această conferință ar putea să le aibă asupra politicii de comunicații electronice în UE, inclusiv uh, în legătură cu 5G și, de asemenea, politica uh, spațială a UE. Întâi vom da cuvântul invitatului nostru, după care veți putea interveni și dumneavoastră. Vă rog, domnule Gais. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să vă fac o scurtă prezentare și să avem un schimb de opinii pe această temă. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre proces, conținut și rolul UE în uh, ceea ce privește această conferință mondială pentru radiocomunicații. UIT, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, este o agenție specializată a Națiunilor Unite, și este cea care organizează aceste conferințe mondiale pentru radiocomunicații. Ea include peste 3.000 de delegați din 193 de state membre ale Națiunilor Unite. Poate vă întrebați de ce 3.000 de persoane doresc să discute în detaliu despre politicile de spectru în contextul unor chestiuni foarte complexe ca și natură. Toți au un lucru în comun, deși E vorba de persoane foarte diferite. Avem statele membre pe de o parte, dar și uh, reprezentanți sectoriali, companii telecom, operatori de sateliți, cei din domeniul aviației, uh, radioastronomie, aplicații de ordin militar, toți aceștia au nevoie de spectru și vor o utilizare acestuia astfel încât să nu existe interferențe și să se satisfacă propriile lor nevoi. Conferința mondială are misiunea de a pune la punct regulamentele în ceea ce privește radiocomunicațiile, care organizează aspecte transfrontaliere ale utilizării frecvențelor de spectru, pentru că acestea nu se opresc la frontiere, se transmit pe distanțe mari și pot cauza și interferențe în cazul în care nu sunt bine coordonate. Conferința mondială are loc la aproximativ 4 ani de fiecare dată și este practic um, rezultatul unui proces pregătitor la nivel național și regional. Ultima conferință s-a organizat în 2015 și Imediat după aceea a început deja pregătirea pentru actuala conferință și nu-i vorba aici doar de statele membre care sunt implicate, de asemenea diversi actori, ca cei pe care i-am menționat mai devreme, toți aceștia participă la stadiul pregătitor. Această conferință nu este de natură politică, nu sunt discursuri de nivel înalt sau politic la deschiderea conferinței. Pe ordinea de zi se includ diverse teme specifice care duc după aceea la o modificare a regulamentului pe frecvențe radio. Și ce este acest regulament. Nu trebuie neapărat, bineînțeles, sau analizat. E vorba de o tabelă cu trei coloane care reprezintă diversele regiuni ale lumii. Regiunea 1, prima coloană, Europa și Africa. Regiunea 2, cele două Americi și regiunea 3, uh, regiunea Asia-Pacific. Acestea stabilesc care sunt frecvențele și cadrul necesar și detalii tehnice pentru a evita interferențele de orice fel. Din punctul de vedere al procesului în sine, al pregătirilor, cum uh, se organizează totul? Membrii UIT, guvernele și statele membre, realizează diverse studii care, după cum spuneam, încep uh, chiar uh, imediat după ce ultima conferință a avut loc, prin care se analizează situația și se trag concluzii uh, care ar fi, de fapt, uh, obiective de dorit. Concluzii care sunt incluse în raportul prezentat uh, cu ocazia conferinței și aceasta este o concluzie foarte importantă în întâlnirile pregătitoare. Negociatorii încearcă să ajungă la o idee clară în legătură cu elementele ce trebuie revizuite și diverse elemente de pe ordinea de zi care prezintă și uh, metode care ar putea duce la realizarea obiectivelor incluse pe ordinea de zi. Deci există un stadiu de pregătire la nivelul UIT, dar există și un alt nivel pregătitor la nivelul UE, care este făcut în special de uh, CDPT. Este vorba de un organ de cooperare între 48 de state, practic toate statele UE, uh, dar și alte țări, Rusia, Turcia și alții care se află în această zonă geografică a Europei. Toate aceste țări oferă inputul lor pentru conferință și oferă așa numita poziție comună europeană. Poziție comună care nu uh, înseamnă că toate cele 48 de state uh, sunt semnatare, pot fi și mai puține, pot apărea diviziuni în ceea ce privește poziția comună sau propunerile uh, care vin din partea acestui organ. Aceste poziții sunt transmise mai departe la OIT și către conferința mondială în vederea dezbaterilor. Care este rolul UE în tot acest proces? În primul rând, Uniunea Europeană nu este un membru plin al UIT. Prin urmare, nu poate veni cu propuneri, nu poate negocia direct uh, un vot. Asta depinde de fiecare stat membru să o facă. Pe de altă parte, sunt domenii specifice în care schimbările făcute, de exemplu, pentru regulamentul de frecvențe radio, care este un tratat, ar putea avea consecințe asupra dreptului comunitar. Și din acest motiv uh, există un articol 218 uh, aliniatul 9 în tratat în care se arată că toate statele membre negociază împreună pentru a ajunge la o decizie obligatorie care duce la o decizie a Consiliului, care este prezentată tocmai pentru această conferință mondială, o decizie cu caracter obligatoriu. Deci, deși ar putea apărea diviziuni la nivelul uh, CDPT, când e vorba de UE, noi ne prezentăm la negocieri ca un bloc unit, tocmai pentru a ne asigura că rolul nostru de negociator este unul puternic. Care sunt aceste poziții? E vorba de mai multe elemente care sunt implicate și acestea sunt doar câteva dintre elementele discutate în cadrul conferinței însă e vorba de chestiuni care ar putea afecta legislația UE, așa cum spuneam mai devreme. Chestiuni maritime, siguranța și gestiunea traficului, aeronautică, încă o dată problema siguranței, bineînțeles, viața este fundamentală aici, sisteme de transport inteligente, de asemenea, sunt dezbătute, și un alt element extrem de important, uh, așa numitul uh, sistem de telecomunicații mobil internațional, deci 3G, 4G, 5G, care se discută, rețelele de radio uh, local, așa numitul Wi-Fi, prin care se cere uh, un spectru suplimentar, uh, sistemele mobile de satelit uh, pentru o conectare la internet, de exemplu, când mergem cu avionul și, bineînțeles, uh, agenda pentru următoarea conferință mondială pentru radiocomunicații, în cazul acesta 23-a. Noi am pus la oaltă pozițiile noastre, care bineînțeles sunt coerente cu poziția CIPT, așa numita poziție comună pe care statele membre au semnat-o de asemenea. Ce fac aceste regulamente radio? Ele sunt la nivel înalt, stabilesc un cadru de stabilire a spectrului, tocmai pentru a face față problemelor uh, transfrontaliere, cum ar fi, de exemplu, interferența. Uh, acestea sunt adoptate în general prin consens uh, și se trece printr-un proces de negociere destul de lung pentru a ajunge la un acord prin stabilirea de notițe de subsol, de exemplu, sau condiții de coordonare, criterii pentru a se ajunge la un consens asupra principalelor elemente. Toate acestea uh, facilitează economii la scară largă, însă ceea ce nu se face, de exemplu, este să se stabilească standarde pentru echipamente sau să se stabilească utilizarea detaliată uh, care uh, se poate produce la nivel național. Deci, după luarea acestor decizii, există posibilitatea de a ajunge la o armonizare UE pentru a vedea ce fel de frecvențe pot fi utilizate pentru 5G, de exemplu, care pot fi utilizate pentru internetul lucrurilor, pentru 5G și așa mai departe. Toate acestea sunt chestiuni mult mai detaliate care nu se stabilesc la nivelul UIT. Ultimul slide prezintă ce se întâmplă imediat după conferința mondială cu numărul 19. Comisia va evalua imediat rezultatul conferinței, va prezenta un raport în care să vină cu propuneri de îmbunătățire a procesului și imediat după această conferință va începe și ciclul pregătitor pentru următoarea conferință mondială pentru radiocomunicații care este prevăzută pentru uh, 2023. Am să mă opresc aici și, bineînțeles, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru alte clarificări care ar fi necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gais. Doamna Carvalho este primul vorbitor. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. aș vrea să subliniez importanța armonizării la nivelul UE și aș vrea să vă întreb, puteți să ne explicați mai în detaliu care este impactul, dacă există un astfel de impact, uh, în ceea ce privește rolul 5G, care este impactul concluziilor acestei conferințe în ceea ce privește dezvoltarea 5G și uh, posibilitatea de uh, coabitare cu țările terțe. Mulțumesc, doamna Solis Perez. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Am și eu o întrebare în legătură cu alocarea de spectru pentru 5G. Bundeswehrkasgetur a anunțat că uh, se va utiliza frecvența de 7,8 GHz pentru uh, nivelul local. Restul se va utiliza pentru nivelul industrial și aceasta este important pentru industrie și pentru IMM-uri. Dacă ținem cont de importanța 5G pentru industrie, internetul lucrurilor și uh, industria 4.0, Puteți să ne spuneți dacă Comisia s-a gândit la posibilitatea de a identifica un spectru pentru uh, 5G-ul industrial, așa cum se întâmplă în Germania? Mulțumesc, domnul Buchner. Vielen Dank. Ich wollte... Vă mulțumesc. Aș vrea să vă întreb în primul rând, dumneavoastră ați vorbit despre interferența dintre utilizări peste granițe, pentru că nu putem folosi același spectru. Dar aceasta e o problemă doar pentru frecvențele de sub 80, cred eu, de megahertz. Tot ceea ce depășește e nesemnificativ și frecvențele în alte oricum nu merg decât câteva sute de metri în distanță. Vreau să vă întreb de ce trebuie reglementat atunci aceasta la nivel internațional. E important și ce ați menționat dumneavoastră pentru comunicarea mobilă, uh, pentru că avem același mobil, de exemplu, în Japonia și în Germania, nu? Pentru astfel de aplicații e clar că trebuie să ne punem de acord pe uh, securitate, așa cum a spus-o și dumneavoastră înainte. Dar interferența dintre diferitele tipuri de utilizări al și frecvențe de peste 80 de MHz, mi se pare că nu e foarte clar de ce se reglementează la nivel internațional. Mulțumesc! Samuel? Mai dorește cineva? Dacă nu, domnule Gais, vă rog, puteți răspunde. Mulțumesc foarte mult! Am să încep cu prima întrebare referitoare la impactul asupra tehnologiilor 5G și ce se face la nivelul acestei conferințe mondiale. După cum spuneam încă de la început, agenda este stabilită dinainte. Știm dinainte ce se va discuta pe tema tehnologiilor 5G. De data aceasta, interdicțiile de frecvențe care sunt analizate pentru a fi identificate, de exemplu, pentru 5G sau pentru IMT, cum sunt ele cunoscute în jargonul uh, din domeniu, sunt frecvențe foarte, foarte înalte, uh, într-un nivel de frecvențe la nivelul milimetrilor deci se începe la 24 GHz și merg înspre în sus. Frecvențe la nivel înalt și ceea ce se va face la nivelul conferinței este să se ajungă la un acord pentru a vedea ce benzi de frecvențe pot fi utilizate pe viitor pentru 5G. Aceasta, prin urmare, nu afectează spectrul de frecvențe pe care îl avem la benzile mai joase pentru 2G, 3G, 4G, ci pentru noile frecvențe care au caracteristici astfel încât să oferă o viteză gigabit foarte, foarte ridicată, pentru că uh, frecvențele sunt foarte ridicate. Prin urmare, ne vom centra pe anumite benzi de frecvențe foarte specifice și o chestiune dificilă care va fi tratată este următoarea. Dacă facem uh, ca anumite frecvențe să fie disponibile pentru 5G, atunci alte servicii ar putea să aibă de suferit, pentru că acel, uh, acea bandă de frecvențe va fi utilizată deja. Iar dacă discutăm despre condițiile tehnice necesare pentru ca echipamentul 5G uh, să fie potrivit, asta ar însemna un cost mai mare sau mai mic pentru industrie uh, pentru a produce aceste echipamente. Cu cât uh, oferi mai multă protecție pentru alte servicii, e clar că cu atât mai costisitor este echipamentul necesar uh, pentru a asigura această protecție. Pe de altă parte, trebuie să ajungem la un echilibru între ce facem cu tehnologiile 5G și celelalte servicii care vor fi afectate. De exemplu, la uh, banda de frecvențe uh, de 26 de GHz, banda inferioară este utilizată pentru sateliți și explorarea uh, Pământului, cum ar fi, de exemplu, programul Copernicus. Deci trebuie să ajungem la un nivel de protecție bun între servicii uh, pentru a uh, echilibra uh, politicile noastre pe care le avem și politica de protejare a mediului pe de altă parte pentru că stabilirea limitelor va avea, de exemplu, efecte asupra unor programe cum ar fi cele um, Copernicus sau cele satelitare, posibilitatea de a observa Pământul fără a avea interferențe sau și aici ar putea fi interferențe la nivelul activității satelitare și posibilitatea de a ne oferi predicții bune. Deci e clar că există consecințe în urma deciziilor care se vor lua. O a doua întrebare care s-a pus se referă la o bandă de frecvențe uh, care este utilizată în Germania pentru utilizarea industrială a 5G. 3,7 până la 3,8 GHz. La conferință nu se discută astfel de detalii. De fapt, atunci când e vorba de alocarea frecvențelor, aceasta ține de competența uh, statelor și am avut o discuție lungă în anii anteriori atunci când am ajuns la un acord asupra codului uh, de comunicații electronice, să vedem care este competența la nivelul UE sau a statelor membre și, practic, statele membre sunt cele care alocă frecvențele. Iar dacă Germania spune că uh, dorește ca acest această bandă 3,73 până la 3,8 GHz să fie utilizată la nivel industrial pentru 5G, aceasta este o decizie națională și noi nu putem face nimic sau nu avem planuri la nivel european pentru a implementa ceva similar. Însă, bineînțeles, cooperăm strâns cu statele membre pentru a vedea cum alocă ele frecvențele, pentru că aceasta afectează în mod clar industria și economiile pe scară largă. Însă, dacă rezervi, de exemplu, anumite frecvențe pentru anumiți utilizatori, sunt și consecințe, pentru că asta poate duce la creșterea prețurilor ca și opțiuni pentru alți utilizatori, așa cum s-a întâmplat de altfel în Germania. Ultima întrebare. Se referea la interferențe și dacă aceste interferențe nu sunt uh, uh, neapărat uh, ceva specific sub o anumită frecvență, spuneați 18 MHz. Nu este chiar așa. Cu cât frecvența este mai ridicată, cu atât distanța pe care călătoresc undele radio sunt mai mici. Deci transmițătorul, dacă îl pui aproape de, de frontieră, asta va afecta doar o zonă, o regiune mică în jurul frontierei. La un nivel de bandă redus. Însă, dacă vorbim de 700 sau 800 de MHz, uh, dacă ne gândim la interferența la radioemițător și rețelele de telefonie mobilă, interferența poate ajunge între 50 și 100 de kilometri, deci este o suprafață destul de importantă care este afectată. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de faptul că unele dintre aceste aplicații despre care vorbim nu sunt doar la fața locului pe teren. E vorba și de interferențe la nivel aeronautic sau din aer la sol, care sunt mult mai mari, sau sistemele satelitare care lucrează pe frecvențe mult mai înalte. Și acestea trebuie să fie protejate și nu doar la nivelul fiecarei țări în parte, pentru că acești sateliți, de exemplu, au o amprentă uh, destul de mare, uneori la nivel continental sau chiar la nivel global, și în astfel de cazuri, indiferent ce faci uh, la sol, poate crea interferențe la nivel satelitar, pentru că um, semnalul se primește la nivelul satelitului și acesta este foarte sensibil, de aceea trebuie să ne asigurăm că astfel de interferențe nu se produc. Iată, tocmai aici uh, intervine și UIT, în care se spune, iată, această bandă de frecvență este pentru comunicațiile satelitare și nu poate fi utilizată pentru alte comunicații, dar există o altă bandă de frecvență care poate fi utilizată pentru telefonie mobilă, uh, telecomunicații și altele. Sper să fi răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gais. Dacă mai sunt uh, alte comentarii sau la diverse, dacă nu, următoarea ședință va avea loc pe 11-12 noiembrie.